liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, ajungem la vot. Avem întâi Am să vă rog, în primul rând, să luați loc. Avem de votat rezoluția privind deschiderea negocierilor interinstituționale referitoare la schema de ajutorare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte. Și eh, discutăm și mandatul. Începem cu amendamente în bloc de la Comisia Competentă pe Fond. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Văd că mai aleargă prin sală câțiva colegi care vor să voteze. Cred că toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, mi se pare adoptat, dar să verificăm totuși. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 42. Doriți să verificăm? Foarte bine, 37 verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, 19 împotrivă, abțineri, se adoptă. Se dorește verificarea, verificăm prin vot electronic amendamentul 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 50. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 22 devine caduc, drept urmare. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 pentru Verificăm 28 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă în mod clar. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 și 53 sunt identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri,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 Cred că se adoptă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 devine caduc 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 devine caduc. 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 devine caduc. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc, ă, textul original devine caduc, 57, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 devine caduc. Votăm textul în totalitatea sa așa cum a fost modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, suspendăm uh, sesiunea până la ora 19 când vine comisarul. You go? Yeah.